Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la... Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor. Bun venit la această întâlnire a noii comisii de petiții la ședința constitutivă. Aș vrea să mă prezint. Sunt Carlos Iturgai din partea delegației spaniole în grupul PPE. Eu mă aflu la prezidiu și nu în calitate de veteran, de decan de vârstă al acestei comisii, ci pentru că regulile s-au schimbat și secretariatul mi-a cerut să preiau această funcție, președinția, pentru că fusesem vicepreședinte la fosta comisie de petiții. Avem aici în sală persoane mult mai calificate decât mine, cum ar fi domnul Cashman, prietenul meu, care a făcut acest lucru în mandatul anterior și probabil că s-ar fi descurcat mai bine decât mine. Dar oricum e adevărată onoare pentru mine să fiu aici la prezidiu deocamdată. Vom începe, în primul rând, cu alegerea președintelui și a vicepreședinților. Există o candidatură la postul de președinte Este vorba de doamna Mazzoni din partea grupului popular. Dacă mai există și vreo altă candidatură, ar trebui să faceți această prezentare acum? Nu? Prin urmare, dacă sunteți de acord, vom face, în loc de vot, vom face prin aclamare. Ia vezi, señora Mazzoni, nu a... Doamna Mazzoni, ați văzut că n-a fost nevoie să votăm, aplauzele au fost foarte clare. Eu vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi. Vreau să vă mulțumesc tuturor pe scurt pentru faptul că m-ați ales prin aclamare. Sper să îmi îndeplinesc această funcție și să fac fața așteptărilor fiecăruia dintre dumneavoastră și astfel să asigur și o continuitate față de președinția anterioară. Acum voi uh, trece la procedurile pe care trebuie să le facem. Este o sesiune constitutivă. Vom încerca să fim cât mai uh, subcinți pentru a respecta timpul acordat. Trecem acum. Aș vrea să știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Nimeni am văzut că o persoană a cerut să ia cuvântul, deci înainte de a începe cea de-a doua sesiune de voturi pentru a alege prim vicepreședintele, îi dau cuvântul domnului Cashman. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să iau cuvântul la următorul punct. Când trecem la acest punct, voi lua cuvântul. anche per eh, il posto di primo vicepresidente... Pentru postul de prim vicepreședinte avem o singură candidatură și anume candidatura doamnei Aliaderi. Propun să o votăm prin aclamare. It, uh... Uh, Doamnă președinte, în primul rând vreau să vă felicit și să vă spun că deoarece doamna Paladeli nu este aici... A, este, mă scuzați! Vreau să spun că acceptă această alegere, însă cred că poate să o facă și dumnea ei. În limba greacă, probabil. Congratulazioni per la elezione. Felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Noua prim vicepreședinte. Pentru cel de-al doilea vicepreședinte avem o singură candidatură și anume a domnului Mayer. De aceea vă propun aceeași metodă de vot prin aclamare. Congratulațiuni anche. Felicitări și domnului Maier pentru faptul că a fost ales. Cel de-al treilea post de vicepreședinte, domnul Iturgaiz este candidat. Mă iertați că nu pronunț numele așa cum trebuie. Ultimul vot pentru cel de-al patrulea vicepreședinte, candidatul unic este domnul Hankis. Doamna Hankis, mă scuzați. Quindi, esprimere nuovamente eh, il mio congratulazioni. Aș vrea să vă felicit eh, încă o dată pe toți cei care ați fost aleși și aș vrea să le mulțumesc și membrilor acestei comisii. Am încheiat activitatea constitutivă a acestei comisii și aș vrea să știu dacă dorește cineva să intervină. O persoană a cerut cuvântul. Doamna Aucân. Fru formand, øh, øh, Doamna președinte, iau cuvântul la diverse. Aș vrea să vorbesc despre două lucruri. Primul uh, se referă la denumirea comisiei noastre. În mandatul anterior am adoptat o măsură conform căreia această comisie urma să se numească Comisia Petițiilor Cetățenilor. Însă, în anumite limbi, denumirea actuală este de neînțeles. În Danemarca nimeni nu ar înțelege, de exemplu, această denumire – iar în campania electorală eu m-am făcut de râs, deoarece făceam parte dintr-o comisie cu o denumire absolut ridicolă. Și a trebuit să traduc uh, denumirea acestei uh, comisii și să explic despre ce era vorba, că ne ocupăm de petițiile cetățenilor. Însă e o comisie importantă pentru cetățeni și de aceea e important să avem un nume ușor de înțeles de către cetățeni. De aceea cred că ar am trebuit să rugăm biroul să schimbe numele și să se numească Comisia Petițiilor Cetățenești și cred că toată lumea ar putea fi de acord cu așa ceva. Cea de-a doua propunere pe care o am este ca la un moment dat, cât de repede cu putință, să invităm președinția suedeză la o întâlnire cu noi. Cecilia Malmström este persoana care ar trebui să vină aici, a fost uh, membră a acestei comisii, acum este ministră pentru afaceri europene și cred că ne-am putea îmbunătăți colaborarea cu comisia dacă am avea această reuniune comună cu reprezentanții președinției suedeze. Deci aceasta este propunerea mea, să invităm președinția suedeză adică pe doamna Cecilia Malmström, cât mai repede cu putință. O persoană care cunoaște foarte bine de altfel activitatea noastră. Vă mulțumesc. Moi aussi, je, je vous félicite, euh, Madame la Présidente, mais je pense que tout... Mulțumesc și eu vreau să vă felicit, doamna președintă, pentru alegerea dumneavoastră. Și ne-am întâlnit, de fapt, la întâlnirea grupului, a coordonatorilor și a biroului și așteptăm și aici propunerile dumneavoastră. Iată ce vreau să vă spun și, bineînțeles, vă susținem cu toții, doamna președinte. altså spørgsmålet om at øh, invitere regeringen o întrebare um, referitoare la invitația președinției suedeze. Cred că ar fi o idee foarte bună să facem acest lucru acum, pentru că uh, este vorba despre numele uh, acestei comisii, lucru pe care l-am adoptat mai devreme. S-a decis acest lucru de către Parlament și um, ar fi doar o pură formalitate, așa încât pe site-ul nostru web trebuie să precizăm acest lucru uh, pentru a prezenta uh, comisiile importante ca atare. Mulțumesc, președinte, și din partea mea felicitări. Vizavi de ultima luare de cuvânt, vreau să spun că eu văd lucrurile tocmai invers și anume, cred că avem într-adevăr șansa, împreună cu președinția suedeză, să impregnăm o nouă cultură în această comisie. Cred că Președinția nu ar trebui să fie mereu, de fiecare dată, prezentă, însă ar trebui să ne așteptăm din partea Consiliului ca atunci când anumite țări uh, sunt afectate de anumite petiții, uh, reprezentanți ai Consiliului să fie prezenți în comisia noastră. Este un mesaj pe care noua președintă și echipa sa uh, ar trebui să o uh, transmită mai departe. În ceea ce privește Comisia de Petiții, petiție vine dintr-un uh, cuvânt latin și uh, germanii uh, au deja uh, probleme cu cuvântul ombudsman, pe care îl cunoașteți foarte bine. Noi nu pornim însă de la premiza să redenumim cuvântul ombudsman, așa încât cei care nu înțeleg cuvântul petiție uh, și are nevoie să îi se pună în față cuvântul cetățean, Comisie pentru Petiții Cetățenești, uh, cred că uh, are într-adevăr o problemă, pentru că nu putem face asemenea redenumiri pur și simplu. Uh, așa încât cred că ar trebui să avem într-adevăr o propunere din partea președinției cum ar trebui să procedăm mai departe. De asemenea, vreau să fac o propunere nu știu dacă dumneavoastră veți fi în următoarele săptămâni în Bruxelles, însă vreau să adresez o rugăminte și anume noua președinție să uh, se întâlnească cu secretariatul pentru că sunt foarte multe petiții foarte vechi cu care ne confruntăm, multe petiții Uh, vis-a-vis -vis de care uh, cetățenii sunt dezamăgiți că lucrăm foarte lent, tergiversăm lucrurile, așa încât ar trebui să uh, ne uităm vis-a-vis -vis de anumite petiții uh, și să vedem cum putem să le accelerăm pe acestea, cum putem accelera rezolvarea lor. Mă gândesc aici uh, la o anumită petiție, este vorba despre o uh, vizualizare a unui peisaj uh, hivernal um, Sigur, noi acum nu vom mai fi activi, așa încât daunele care uh, au apărut nu mai pot fi vizualizate, observate în prezent, însă ar fi bine să ne întâlnim, să discutăm aceste chestiune înainte de septembrie, pentru că dacă accept, așteptăm până în octombrie cade zăpada și nu vom mai putea observa daunele, așa încât se va tergiversa totul și mai mult. Deci sunt câteva măsuri acute care ar trebui luate cât mai repede, ar trebui aduse în prim plan și nu ar trebui să mai așteptăm să treacă două luni. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Vreau să spun doar că este minunat că se pare că am uh, reușit să avem un număr uh, echilibrat de femei în cadrul biroului. Noi, politicienii, cred că ar trebui să vorbim mai puțin și să facem mai multe și așa uh, ar fi uh, potrivit, așa încât invit președinția suedeză să participe la întrunirile noastre. Nu cred că ar trebui să ne grăbim cu redenumirea comisiei. Uh, uh, sunt de acord cu doamna care a propus acest lucru, însă poate că ar trebui ca coordonatorii să se întâlnească cu biroul și să ajungă la o decizie rezonabilă vis-a-vis -vis de acest punct. Aceasta este propunerea mea. Cred că altfel vorbim pur și simplu uh, fără să avem rezultate. Mulțumesc! Sí, Eu eu felicit. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu vreau să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră, alături de toți vicepreședinții care au fost aleși. La această comisie avem un caz extraordinar pentru că avem patru vicepreședinți ai Parlamentului și aș vrea să vă spun că numele comisiilor nu sunt hotărâte în cadrul comisiei, pentru că aici nu suntem în uh, Republica Sovietelor și nici nu suntem la nivelul Consiliului. Deci dacă doamna Auken dorește să schimbe numele Comisiei, există o procedură pentru aceasta și dacă însă dorește să inițieze această procedură, atunci poate să o facă, însă nu revine fiecarei comisii să facă acest lucru. Ce s-ar întâmpla dacă Comisia de Afaceri Constituționale ar hotărâ să facă același lucru, să-și schimbe numele? Nu, numele comisiilor parlamentare este o parte integrală a instituției, care este Parlamentul și deci mi se pare foarte bine să inițiem o procedură pentru a propune un alt nume. Însă nu în felul acesta și nu este de competența Comisiei și niciun caz a acestei ședințe constitutive. Uh, foarte pe scurt, sunt de acord cu domnul Cashman și aș vrea să spun tuturor colegilor de aici, pentru că vreau să vă felicit pentru realegerea dumneavoastră și vreau să vă spun că acest lucru s-a hotărât deja în grupul acesta și în mandatul anterior și s-a trecut prin toate procedurile oficiale prin care trebuia să treacă și poate că nu m-ați înțeles foarte bine, se pare că au apărut multe neînțelegeri, deci cred că ar trebui să amânăm decizia pentru că este o decizie prea importantă importantă. Și, oricum, deși doar câțiva dintre noi au fost de acord, dar putea fi o decizie importantă. Foarte bine, dau cuvântul acum vicepreședintelui, care are experiență din mandatul anterior. Mulțumesc, doamnă președintă. Pentru că am ascultat deja toți colegii și pentru că pe ordinea de zi acest punct nu era trecut, Aș propune, așa cum spunea doamna Bruni, să vorbim la întâlnirea coordonatorilor pe care o vom avea, pentru că astăzi era doar o ședință constitutivă și vom avea mult timp la dispoziție de acum încolo. Doamna Oken, vom, ne vom vedea foarte des, mult timp pentru a vorbi de toate temele despre care ați dorit dumneavoastră să vorbiți. Sono d'accordo con il vicepresidente. De... Sunt într-adevăr de acord cu ceea ce a spus domnul vicepreședinte. De altfel, este și propunerea pe care urma să vă fac. Pe 26 august vom avea o reuniune a coordonatorilor La această întâlnire, bineînțeles, se va pregăti prima întâlnire a comisiei noastre, care va avea loc pe 1 septembrie. Deci vom vorbi despre toate propunerile care s-au făcut astăzi și vom putea discuta despre eventual un nou nume al comisiei noastre. Bineînțeles, dacă acest lucru ar putea duce la o mai mare participare a cetățenilor la lucrările comisiei noastre și o mai mare apropiere a acestora. În ceea ce privește legătura cu Consiliul și o eventuală invitație pe care am putea o adresa președinției suedeze, vom vedea pe viitor. Bineînțeles că e de dorit să colaborăm îndeaproape și e bine ca toate instituțiile să lucreze împreună pentru ca petițiile să fie tratate cât mai repede cu putință. Însă nu trebuie să confundăm aici viteza cu precizia și cu calitatea. Iar la momentul potrivit vom lua deciziile în conformitate cu ceea ce vor hotărâ și coordonatorii. Iată, dragi colegi, asta este totul pentru astăzi. Încă o dată vreau să felicit pe toți colegii mei care au fost aleși la birou și o bună vacanță.